Trecem acum la întrebări adresate Comisiei. Va fi o sesiune mai scurtă pentru că dezbaterea întâlnirea a depășit timpul alocat cu aproape jumătate de oră. Trebuie să terminăm la 8 și jumătate pentru ca interpreții să poată să se odinească, să mănânce ceva înainte de ora 9 când vom reîncepe. Doamna Hedegaard prezidează și ne uităm acum la întrebarea 17. Doamna Hedegaard, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi uh, da răspunsuri scurte aici, pentru că documentul la care se face referire nu este un document adoptat de comisie, și înaintea sa nu a fost uh, autorizată. Intenționăm să adoptăm comunicare către Consiliul Parlament, evaluându-se uh, costurile de atingere a obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Această comunicare a fost solicitată de Consiliul de Mediu în concluziile sale din 15 martie anul curent. Deci, nu mai e nevoie să spun că avem, am avut foarte puțin timp la dispoziție, dar este o dezbatere importantă și sigur că vor mai trebui analizate și alte detalii. În plus, această comunicare va prezenta, așa cum s-a solicitat conform directivei privind comerțul cu emisii, o analiză a sectoarelor care sunt expuse riscului de scurge de carbon în urma celor întâmplate la Copenhaga. Vreau să spun foarte clar, Comisia nu intenționează să ia o decizie la o zi după prezentarea acestei comunicări să atingem obiectivul de 30%. Este doar un pas pentru a încerca să ne asigurăm că în momentul în care se poartă discuții legate de țintele de reducere, că vom avea un bun nivel de informare și o bună temelie pentru această discuție. Avem nevoie de analize, de date, de calcule, pentru a putea purta o dezbatere în cunoștință de cauză și sper că și Parlamentul va lua parte la această dezbatere. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnule Ziobro, aveți 30 de secunde. Będzie wskazuje się, że zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia nowego celu redukcji emisji będzie... Mulțumesc. S-a arătat, s-a dovedit că dacă dorim să atingem acest Uh, nivel al reducerii emisiilor, uh, beneficiile vor fi pentru întreaga Europa. Dar este nevoie și de mijloace financiare pentru a atinge aceste obiective, mijloace financiare care vor, să vor fi transpuse în fonduri structurale. Ce înseamnă acest lucru? Uh, unde se vor duce aceste mijloace financiare? De exemplu, când vine vorba despre infrastructura rutieră, vor uh, fi utilizate mijloace doar acolo sau și altundeva? Comisarul are cuvântul. Uh, Probabil înțelegeți că nu voi intra în detalii în legătură cu un proiect dintre multe proiecte care au fost uh, date publicității. Ah, nu ar fi corect. Am spus aici în Parlament că trebuie să avem grijă ca atunci când cheltuim banii comunitari să ne asigurăm că diversele proiecte, ați menționat infrastructura, diversele proiecte să fie, uh, să respecte cerințele de clime, climă. Avem o reducere de 7% până la 2020, însă nimeni nu poate să dea un răspuns până în, în momentul actual. Noi invităm membrii Parlamentului și al Consiliului, ai Consiliului să ia parte la această dezbatere. Vă mulțumesc. Există două întrebări suplimentare, doamna Țicău și doamna Davis. Doamna Țicău, are, aveți cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Astăzi am votat raportul privind eh, <clears throat> modificarea directivei

pentru îmbunătățirea eficienței energetice inclusiv în sectorul industrial. Mulțumesc. Mulțumesc, President, uh, Mulțumesc, președinte. Uh, întrebarea inițială nu arată problema la, adevăratul, la în adevăratei măsură. Pentru că, iată, vedem că nu se acceptă măsurile urgente pentru prevenirea schimbărilor climatice. Este foarte ușor să aderi la dorințele de a schimba ceva, dar uh, când vine vorba de punerea în practică a acestor acțiuni, situația este dificilă. Cum uh, abordați această negare a acestor probleme dacă este să doriți să atingeți într-adevăr ambițiile noastre? Like to... În primul rând, aș mm, știu că ați convenit una, o directivă în legătură cu eficiența energetică a clădirilor. Există multe modalități de a îmbunătăți performanța acolo, însă există și avantaje pentru administratorii clădirilor pentru ca acestea să devină mai avantajoase. Nu ar fi în mod necesar nevoie de fonduri noi, însă voi examina această problemă, un domeniu în care putem face mult mai multe în Europa ar fi domeniul eficienței energetice și în domeniul imobiliar există un potențial enorm. Este uh, folosim foarte multă energie în mod ineficient. Uh, pentru Chris Davis, uh, cei care neagă schimbarea climatică, în ciuda tuturor discuțiilor care există, inclusiv în Regatul Unit, o discuție foarte uh, Uh, înflăcărate în East Anglia. Până în acest moment nu am văzut nici o probă care să contrazică concluziile principale ale oamenilor de știință și anume că trebuie să luptăm împotriva schimbărilor climatice, trebuie să le luăm în serios și uh, există și uh, faptul că uh, Eh, cei sceptici în legătură cu eh, schimbarea climatică sunt de acord că trebuie să ne îmbunătățim eficiența energetică. Dacă nu ținem cont de, acest, eh, de aceste idei, vom pierde o parte foarte importantă din noile industrii Uh, riscăm să pierdem foarte multe locuri de muncă și dacă ezităm mai mult în următorii ani, riscăm să pierdem foarte multe locuri de muncă în viitor. Și de asemenea, guvernul britanic poate, pare să fie foarte ambițios în domeniul schimbărilor climatice. Vă mulțumesc. Trecem acum la întrebarea 18 al doamnei Geringer de Odenberg în legătură cu acțiunile comisiei, comisiei în domeniul drepturilor de autor. Dau cuvântul în primul rând domnului comisar Barnier uh, pentru ca acesta să răspundă. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei Geringer de Odenberg pentru întrebare. Pentru că pune punctul pe I pe acest subiect legea drepturilor de autor este prezentată uneori ca obstacol pentru crearea pieței digitale unice, dar cred că nu este corect. Drepturile de autor permit autorilor să vândă produsele lor și le garantează un profit. Acest lucru nu este valabil doar uh, în domeniul creației culturale, pe care doamna Geringer de Odenberg îl cunoaște foarte bine. Același principiu se aplică și în domeniul inovațiilor industriale un profit al investițiilor, rentabilitate, care, bani pe care acești îi pot folosi pentru a se susține mai departe. Acest principiu există de mai bine de câteva sute de ani, a evoluat firește, odată cu evoluția radioului, televiziunii, cablului, satelitului și acum internetului. De fiecare dată când uh, se folosesc noi tehnologii, acestea aduc o modificare legată de exploatarea și comercializarea drepturilor de autor. Mai degrabă decât să modificăm, uh, să promunem modificări radicale în acest domeniu, aș propune o încadrare juridică ce să promoveze noile modele juridice. Va avea, avea loc, a avut loc o audiere pe 13 ianuarie și sunt uh, de acord cu dumneavoastră în calitate de mm, colegiuitor. Așa, a, uh, se, sunt inclus aici uh, foaia de parcurs și avem anul acesta trei inițiative. În primul rând, o propunere de directivă cadru referitoare la gestionarea colectivă a drepturilor de autor. E vorba, în primul rând, de a permite societăților de gestionare colectivă de a, să se organizeze mai bine pentru a oferi noi servicii de internet personalizate, ghișeu unic și, în contrapartidă, alinierea regulilor de guvernanță, de transparență, de supraveghere a societăților de gestionare colectivă pentru a permite o formare a prețurilor corectă și o mai mare transparență. 2. O uh, directivă a, a operelor orfane în sensul creării unui cadru juridic pentru a susține eforturile de digitalizare a patrimoniului cultural și ne îndreptăm spre o definire europeană a operelor orfane. Și în al treilea rând, o carte verde legată de conținutul audiovizual și de internet. E vorba aici de condițiile impuse pentru noul serviciu de video on demand în Europa. În 2011 vom lansa un dialog cu mai mulți protagoniști pe subiecte care au impact asupra noilor servicii de conținut cu valoare adăugată pe internet pentru a clarifica regulile. Trebuie să vedem ce rol poate juca tehnologia pentru identificarea și remunerarea conținutului digital, pentru a identifica mizele și a vedea cum putem, cum putem combate eficace economia subterană și pirateria pe internet. Metoda va fi foarte simplă. Vom asculta protagoniștii și vom uh, încerca să promovăm noi modele economice. Nu sunt uh, sigur însă de ce, încă de ce tip de intervenție va fi nevoie, dar sunt convins că uh, vom putea găsi soluții. Doresc să utilizăm această nouă dinamică a agendei digitale pentru a pune la punct o politică economică pentru sectorul cultural al Europei. Mulțumesc. Thank, <clears throat> thank you, Commissioner. Mulțumim, domnule comisar. Doamna de Odenberg, jumătate de minut. Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Cieszą mnie te... Mulțumesc, comisar. Sunt încântată de inițiativele noastre. O întrebare suplimentară din partea mea se referă la Cartea Verde din anul 2008, care, pe marginea căreia Comisiei recunoaște că în ceea ce privește drepturile de autor prevăzute în anul 2001, e bine, um, acestea nu sunt respectate pentru că nu previn, uh, respect, nu preîntâmpină situația în care drepturile de autor nu sunt respectate. De asemenea, se, mă refer și la măsurile de excepție, de derogare obligatorii la acest capitol. De exemplu, bibliotecile. Acestea au nevoie de lucrări și pentru nevăzători și așa mai departe. Și aș dori să aflu ce măsuri uh, dorește să ia Comisia cu privire la excepție de la drepturile de autor. Vă mulțumesc. Domnule comisar, aveți cuvântul. Doamne deputé, euh, vous m'aviez interogat, d'ailleurs euh, sur un point. M-ați euh, întrebat puțin înainte în legătură cu un punct pe care îl voi confirma în legătură cu uh, felul în care va acționa Comisia în legătură cu articolul 118 al tratatului. Vrem să avem un cadru de reglementare care să aibă licențe europene ale dreptului de autor, pentru că ni se pare mai eficient decât introducerea unui nou titlu de drept de autor uh, generalizat. Uh, Putem să uh, mai discutăm, bineînțeles, în legătură cu problemele celor uh, care au probleme de vedere. Există mai multe obstacole. Introducerea unui titlu de autor comunitar, uh, un asemenea drept, trebuie să aibă precedența asupra dreptului de autor național, ceea ce pare cultural și politic dificil de acceptat. Și chiar dacă aceste abordare ar fi acceptate de statele membre, ar avea un efect limitat, pentru că nu putem să ne că nu se, nu se va aplica decât operelor noi și nu se va aplica compozițiilor muzicale deja existente.

Domnule comisar, aveți cuvântul. Doamna Țicău, pentru a vă răspunde, deocamdată nu avem intenția de a modifica lista excepțiilor din directiva din 2001. Am adoptat o atitudine pragmatică, progresivă cu cele trei inițiative despre care vă vorbeam, desenea colectivă, operele fane și Cartea Verde. În acest cadru, vom uh, trata preocupările de care vorbiți. Nu avem intenția să modificăm acest catalog al excepțiilor. Thank you. Now we move... Mulțumesc. Trecem la întrebarea 19 a domnului Kelly. Harta ajutoarelor de stat a Uniunii Europene și îi spunem bun venit doamnei comisar Malmström, care va oferi un răspuns în numele Comisiei atunci când este gata. Uh, domnul Almunia m-a rugat să răspund la această întrebare. Văd că domnul Kelly nu este în încăpere. Ba, da, l-am zărit acum. Așadar, pentru a asigura continua, continuitatea dezvoltării regionale, în 2006 Comisia a decis că lista de regiuni uh, desemnate pe harta de ajutor de stat ar trebui să fie valabilă pe perioada 2007-2013. Comisia, însă, în linie directoare privind ajutorul regional, a recunoscut faptul că vor putea fi adăugate regiuni când este necesar. Așadar, statele membre au avut posibilitatea de a solicita o revizuire intermediară a acestor hărți în baza articolului 137c privind funcționarea Uniunii Europene. 3 din, șap- din 17 state membre uh, au decis să dea curs acestei posibilități. În baza revizuirii intermediare, statele membre pot înlocui jumătate din regiunile desemnate cu regiuni noi. În anumite condiții este de asemenea posibil să crească ajutoarele date uh, regiunilor. Ca parte din revizuirea intermediară, toate regiunile noi, cu posibilitatea creșterii ajutoarelor, sunt analizate în baza, uh, în baza premiselor Eurostat, a PIB-ului per capita, fapt care ne asigură uh, acordarea de ajutoare economice zonelor defavorizate. Dar după cum am spus, doar trei state membre au decis să emită amendamente cu privire la hărțile inițiale, arată că majoritatea statelor membre consideră că criza economică nu a afectat într-atât regiunile vizate de această hartă. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Kelly are cuvântul. Um, Vă mulțumesc pentru răspuns. Mi se pare foarte ciudat că doar trei state au depus cereri eu vin dintr-o regiune unde s-au pierdut mii de locuri de muncă, del 3000 de locuri de muncă și chiar astăzi 800 de uh, locuri de muncă din partea com- care au fost pierdute datorită mutării companiei Pfizer. Uh, guvernul nostru a depus o solicitare și sper că lucrurile se vor schimba, se vor schimba pentru că dacă nu, atunci guvernul nu va putea să aplice măsuri eficiente. Noi așteptăm ca Comisia să aibă o strategie diferită pentru că strategia actuală pentru ajutoarele de stat este depășită. Vă mulțumesc, doamna comisar. Uh, mulțumesc. S-ar putea, într-adevăr, să fie ciudat că doar trei state membre au făcut solicitări pentru revizuirea intermediară. Însă așa este. Am primit cifrele chiar în această dimineață. Multe state membre și multe regiuni sunt afectate grav de criza economică, însă poate că anumite state membre găsesc sau folosesc alte metode de a contracara aceste probleme. 17 state membre au avut posibilitatea de a face astfel de cereri, dar doar 3 au folosit-o. Și cred că veți fi de acord cu mine că scopul pe termen lung al programului este să existe o continuitate pentru regiuni, ca acestea să poată face o planificare pe termen lung. Și sigur că sunt și alte metode de a ieși din criză. Însă sunt convinsă că domnul comisar Almunia vă va sta la dispoziție pentru o discuție ulterioară. Mulțumim, domnule comisar! Urmează întrebarea 20 a domnului Posolt referitoare la cooperarea polițienească dintre Uniunea Europeană și Ucraina. Doamna comisar, aveți cuvântul. Yes, thank you very much. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Posolt, pentru întrebarea adresată pe un subiect extrem de important. Cooperarea polițienească cu țări învecinate cu Uniunea Europeană este o competență ce ține în primul rând de statele membre, dar Uniunea Europeană susține cooperarea bilaterală între statele membre și Ucraina, în special prin Europol. Pe 4 decembrie 2009 s-a ajuns la un acord în ce privește cooperarea strategică între Europol și Ucraina. În baza acestui acord se va coopera în lupta împotriva criminalității organizate și a terorismului. Dar acordul strategic nu permite schimbul de informații personale în ceea ce privește suspecții. Acest schimb poate avea loc doar cu țări care au uh, încheiat un acord operațional cu Europol. Înainte de a încheia un astfel de acord, Ucraina are, trebuie să adopte o lege în ceea ce privește protecția datelor personale și să ratifice Convenția uh, din 1991 ONU pentru protecția datelor caracter personal. Toate acestea fac parte dintr-o prioritate mai amplă în ceea ce privește regimul protecției datelor în europene și alinierea din uh, Ucraina și alinierea acestea la standarde europene pentru a asigura respectarea drepturilor celor implicați. Este însă nevoie de crearea unui, unei autorități în acest sens în Ucraina. De asemenea, Uniunea Europeană sprijină prin proiecte de twinning cooperarea polițienească cu Ucraina, sporind eficiența poliției din această țară și um, cu, cu EUBAN. Anul trecut, în baza cooperării cu EUBAN, s-a ajuns la operațiuni uh, susținute bilaterale la nivelul frontalier pentru a lupta împotriva criminalității uh, organizate la nivelul frontierei. Mulțumesc, domnul Posel, are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru răspunsul exhaustiv. Aș dori doar să întreb cum arată sprijinirea formării de polițiști în Ucraina pentru a întări autoritățile în acest domeniu. Are loc această formare în cadrul acordului cu statele din Est și aș dori de asemenea să aflu cum este implicată poliția din Ucraina în întregul demers sau dacă totul are uh, are loc numai la nivelul statelor membre. Uh, Avem un dialog constant cu Ucraina în legătură cu această problemă și colegul meu, Stefan, Stefan Füle, a prezentat o schemă a cooperării. Eu sunt implicat în uh, aceasta și a, se acoperă și afacerile, afacerile interne pentru a vedea cum uh, putem coopera mai mult cu autoritățile uh, ucrainene. Vom avea și o reuniune cu autoritățile ucrainene în următoarele săptămâni. Uh, cooperarea în formarea polițiștilor nu este încă un subiect care este avut în vedere, însă noi suntem deschiși cooperării, este vorba de un vecin foarte important, avem multe provocări comune în ceea ce privește criminalitatea transfrontalieră, deci ar fi foarte bine dacă uh, Uh, ne-am putea implica mai mult. Bineînțeles că și partea ucraineană trebuie să se îmbună, să își uh, arate interesul și astfel vom putea să-i ajutăm pe termen mai lung. One. Vă mulțumesc. Ajungem la întrebarea 21 a domnului Papa Nicolau în legătură cu creșterea explozivă a criminalității în Europa. Doamna comisar, aveți cuvântul. Uh, honorable member. Domnule deputat, domnule președinte, cea mai uh, recentă versiune a datelor statistice de la Eurostat în ceea ce privește criminalitatea pe, de pe 29 mai pentru perioada 98-2007 nu indică o creștere, așa cum uh, menționează domnul deputat. Uh, se recunoaște că această criminalitate este o amenințare pentru cetățenii în toată Uniunea Europeană și Comisia, în acest sens, este dispusă să uh, vină cu propuneri relevante pentru a se combate diferite forme de criminalitate organizată sau nu. De aceea, obiectivele dincolo de programul de la Stockholm referitor la spațiul de securitate, justiție și libertate pentru cetățeni este atât de important. Am adoptat de curând la Comisie planul de acțiune de la Stockholm și doamna comisar Reding a discutat cu dumneavoastră acest subiect de curând. Către sfârșitul anului, Comisia va prezenta de asemenea și o comunicare referitoare la strategia internă de securitate, ce va include evaluări pentru următorii 5 ani și sigur că va fi inclusă și criminalitatea organizată pentru amenințări comune este nevoie de reacții comune. Trebuie ca toate statele membre, autoritățile publice și organizațiile private să folosească astfel de instrumente. Și mă vreau să mă refer la trei tipuri de infracțiuni europene și internaționale. Traficul de persoane, cibercriminalitatea și furtul de identitate. Comisia este hotărâtă să consolideze cooperarea în acest domeniu și pregătește propuneri legislative împreună cu statele membre, cu Parlamentul European și cu ONG-urile din sectorul privat. Coordonarea dialogului este un principiu cheie, la fel cum este schimbul de bune practici, programe de formare și cercetare pentru o mai bună înțelegere comună și cooperarea cu țările candidate și țările terțe este o metodă foarte bună de a lupta împotriva infracțiunilor. Aș vrea să subliniez că o abordare ambițioasă în procesul decizional depinde de voința politică a statelor membre. O implementare eficientă a măsurilor ține, până la urmă, de resursele alocate pe plan național. Comisia poate sprijini statele membre prin uh, intermediul unor programe financiare pentru cooperare. Și, după cum știți, Tratatul de la Lisabona acordă Parlamentului prerogative noi în acest domeniu și aș vrea să subliniez că dumneavoastră aveți o responsabilitate și un rol important pentru modelarea securității în spațiul european. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Mitchell, o întrebare suplimentară. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnule comisar pentru răspuns. Am citit raportul Parlamentului în ceea ce privește Banca Centrală Europeană anul trecut și una dintre problemele semnalate a fost aceea a creșterii uh, de bancnote, de, numărul de bancnote de 500 de euro, dar cred că și de 200 de euro. De asemenea, s-a pus întrebarea dacă nu cumva acest, acești bani sunt folosiți în scopuri infracționale. Există îngrijorări serioase în acest uh, sens și aș dori să știu Cine utilizează cantități atât de mari de bancnote de 500 de euro? Pentru că cred că există un motiv serios de suspiciune, de poate că avem de-a face cu evaziune fiscală sau alte infracțiuni în acest sens. Mulțumesc, eu n-am văzut niciodată o astfel de bancnotă, dar aștept un răspunsul. Mulțumesc pentru această informație. O vom examina pentru a vedea dacă putem găsi anumite modele. Însă, în momentul actual, nu vă pot da un răspuns. Vă mulțumesc că ne-ați atras atenția asupra acestei probleme. Îmi pare rău, domnul Papa Nicolau are acum dreptul la o întrebare suplimentară. Mulțumesc, domnule președinte. domnule comisar, vă mulțumesc pentru răspuns. Ați fost foarte precisă în exprimare, ați fost și sinceră și pre, uh, prețuiesc răspunsul dumneavoastră concret foarte mult. De asemenea, apreciez și răspunsul sincer în ceea ce privește datele menționate, date care uh, sunt din 2007, însă pe 5 mai 2010 în Grecia, uh, au fost ucise trei persoane nevinovate în timpul unor demonstrații care, în care se cerea un viitor mai bun. Așadar, adresez următoarea întrebare. Dorește, va, intenționa Comisia să adopte măsuri concrete să se adreseze statelor membre în astfel de situații, pentru a preîntâmpina astfel de cazuri, cred că trebuie să uh, colectați date pentru a vedea evoluțiile din statele membre în ultimul timp. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. President. <coughs> Mulțumesc. Domnule președinte, mulțumesc, domnule deputat. Deplângem, firește, Uh, decesul celor trei persoane în revolta menționată. Întotdeauna este tragic când își pierd viața oameni nevinovați. Deplângem uh, decesele acestor trei persoane și suntem alături de familiile lor. Trebuie să ne actualizăm permanent statisticile și Eurostat analizează această problemă. Sperăm că vom avea o evaluare mai aproape de realitate la un moment dat. Deocamdată nu avem uh, planificate inițiative în acest sens. Aceste crime sunt îngrozitoare, într-adevăr, însă uh, prerogativele noastre se limitează la colaborarea între autoritățile naționale și cele europene. Deci, deocamdată, nu avem nicio inițiativă în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumim. Următoarea întrebare, 22, a domnului Poț, referitoare la politica comună a Uniunii Europene în domeniul vizelor. Încă o dată îi dăm cuvântul doamnei Malmström. Yes, thank you. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule deputat. Politica de vize a Uniunii Europene este una armonizată, este una comună și se bazează pe trei instrumente juridice, regulamentul 539 din 2001, care uh, menționează țările care necesită o viză, după, după care codul vizelor, Eh, care eh, vizează codurile pentru ședile de, pe termen scurt și regulamentul 1683 per 95. Primul regulament la care am făcut referire eh, stabilește o listă a statelor terțe ale căror cetățeni trebuie să dețină o viză atunci când traversează frontierele externe ale Uniunii. Există o listă negativă, așadar, și o listă pozitivă cu statele care sunt exceptate pe baza diverselor criterii, prin care, printre care reciprocitatea este un principiu de bază. Acest uh, regulament este, se aplică tuturor statelor membre, în afară de uh, Regatul Unit și Irlanda și, uh, de asemenea, Islandei și Norvegiei. Există anumite state care sunt exceptate de cereri de vize, aceste state trebuie să acorde o, uh, un regim reciproc cetățenilor europeni. Atunci când un stat terț de pe o listă pozitivă reintroduce o uh, cerere, o cerință de viză uh, pentru un stat sau mai multe, în din Uniunea Europeană se aplică sistemul reciprocității atunci Uniunea Europeană încearcă să elimine vizele cerute sau uh, propune măsuri de uh, răspuns pentru cetățenii statelor respective. Aceste măsuri s-au dovedit foarte eficiente, uh, după cum arată raportul relațiilor reciproce și acest mecanism reciproc uh, care prin acest mecanism reciproc din 2005 mai mult de 35 de state au fost notificate. De atunci s-a restabilit reciprocitatea cu majoritatea acestor 13 state, Japonia, Panama, Singapore, Malezia, Uruguay și Costa Rica. În ultimul, ultima vreme uh, s-au uh, încheiat uh, negocierile pentru ridicarea vizelor cu Brazilia. Problemele de non-reciprocitate mai există în legătură cu Statele Unite și Canada aceste probleme sunt discutate întotdeauna cu aceste state. Atunci când o stat, un stat de pe uh, lista negativă impune cerințe de viză asupra unelor state membre sau aplică criterii diferite, uh, Achiul comunitar nu conține reguli în aceste cazuri și nu include un mecanism specific. Deci este foarte dificil ca Uniunea Europeană să intervină. Vă mulțumesc. Domnul Poț are cuvântul la o întrebare suplimentară de 30 de secunde. Pani comisarsko, pokud Mulțumesc, domnul președinte, domnul președinte, domnul comisar. Comisia Europeană reprezintă garantul politicii comune a vizelor. Vă mulțumesc pentru răspunsul exhaustiv. Dacă într-adevăr această politică a vizelor se bazează pe reciprocitate, atunci aș vrea să știu cât timp va mai accepta politica asimetrică a Canadei. Vă mulțumesc pentru răspuns. Thank you very much. Mulțumesc. Cunosc foarte bine problema menționată de domnul deputat. Comisia s-a angajat ferm în această problemă. Autoritățile canadiene au deschis un uh, birou la Praga aceasta a fost o condiție pe care le-am impus-o și, de asemenea, se definește o foaie de parcurs pentru ridicarea din nou a vizelor. Am uh, organizat mai multe întâlniri tripartite, Canada, Cehia, Comisie, pentru a vedea ce măsuri trebuie luate. Canadienii au spus că își vor modifica legislația și vor, o vor uh, supune atenției Parlamentului canadian pentru aprobare și suntem în dialog cu ei și cu autoritățile din Cehia pentru a ne asigura că se menține atmosfera constructivă și că se găsește soluția dorită. Toate acestea vor fi rediscutate la Consiliul de la începutul iunie. Îmi pare rău că nu s-a rezolvat deja acest conflict, însă vă asigur, domnule deputat, că împreună cu colegii din Cehia încercăm să găsim o soluție cât mai rapid. Mulțumesc. Mulțumim. Ajungem la întrebarea 23 a domnului Ciuntis. Aspecte nesoluționate privind declarația comună Turcia-UE din 5 noiembrie 2009. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Uh, I have a busy agenda today. Uh, Mulțumesc o agendă foarte încărcată astăzi, după cum se vede. Stimate domnului deputat, avem o istorie destul de dificilă în ceea ce privește negocierile cu Turcia, asta încă din uh, mandatul din 2002. Recent însă au existat foarte multe evoluții pozitive. Anul trecut Consiliul a, luat, a adoptat o rezoluție în ceea ce privește imigrația ilegală și cu Turcia. De asemenea, colegul meu, domnul Baro, împreună cu domnul Bilström, au vizitat Turcia și s-a emis o declarație comună că se fac pași înainte. De atunci, într-adevăr, s-au înregistrat progrese și au avut loc multe negocieri. Acum suntem foarte aproape de a ajunge la un acord în ceea ce privește um, Turcia. Declarația este echilibrată și dorim să finalizăm acest text cât se poate de repede. Desigur, menținem un contact permanent cu autoritățile din Turcia. Dorim să finalizăm acest demers și să prezentăm rezultatul negocierilor la Consiliul din iunie. Desigur, vom informa Parlamentul European pentru că Parlamentul European va trebui să-și exprime consimțământul cu privire la concluziile atinse. În ceea ce privește Frontex, nu există o legătură formală între negocieri și modul în care acesta funcționează. Prin urmare, Comisia a făcut pașii necesari pentru a asigura coerența la acest capitol. Comisia nu este în măsură să comenteze delimitarea teritorială sau granițele unui stat membru, pentru că aceste chestiuni revin uh, prerogativelor statelor membre și a aplicării uh, dreptului internațional. Încurajăm Frontex și statul gazdă să asigure informații adecvate uh, unui stat terț învecinat. Asta înainte de a lansa o operațiune comună. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Tândar, să aveți cuvântul o jumătate de minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar. Am văzut că mereu există dificultăți de a primi un răspuns concret la această întrebare adresată de mai multe ori. Așadar, uh, Uh, și discuțiile ce se poartă în acestui subiect par a fi foarte dificile. Există probleme la nivelul Turciei care, desigur, uh, fac mult mai dificile aceste negocieri. Vă mulțumesc pentru informațiile oferite cu privire la stadiul acestor negocieri. În timpul uh, vizitei uh, premierului turc la Atena s-a discutat despre Uh, situația imigranților care vin din Turcia în Grecia, s-a semnat un memorandum în acest sens. Aș dori să știu dacă acesta poate influența modul în care uh, se derulează negocierile între Uniunea Europeană și Turcia la acest capitol. Vă mulțumesc! Exact- mulțumesc pentru această întrebare. Fără a cunoaște detaliile exacte ale acordului între Turcia și Grecia, Cred că acest lucru dovedește dispoziția constructivă în care se află atât uh, autoritățile turce cât și cele gre- grecești. Uh, suntem foarte aproape de încheierea acestor negocieri, atmosfera a fost foarte constructivă și cred că vedem necesitatea ca Uniunea Europeană să se implice uh, Uh, de asemenea, partea turcă pare că este dispusă să uh, ajungă la un acord, ceea ce ar fi în beneficiul tuturor. Încă nu s-a terminat. Domnul Papa Nicolau are o întrebare suplimentară. Κυρία Επίτροπε, και σε άλλες απαντήσεις που έχουμε λάβει... Mulțumesc. Doamnă comisar, am mai adresat întrebări pe marginea acestui subiect și ni s-a spus că Frontex discută aspecte tehnice și negociază aspecte tehnice cu Turcia. La Comisia Libe, când ați fost noastră de față, uh, am primit informații cu privire la lucrurile care țin de sarcinile și de prerogativele Frontex. Pe atunci ați spus, în ceea ce privește pe uh, migranții ilegali din Turcia, că această chestiune este aproape rezolvată, aproape finalizată. Aș dori să știu dacă Frontex nu poate fi implicat în soluționarea acestei probleme, pentru că el reprezintă un actor foarte important în ceea ce privește lupta împotriva migranților ilegali. Aș dori să știu modul în care pot, pot fi prelucrate aceste aspecte în negocieri, astfel încât să fie inclus și Frontex. Vă mulțumesc! Yes, thank you. I... Mulțumesc. Într-adevăr, M-am adresat lunea trecută Comisiei Libe și mențin poziția de atunci, și anume că se fac progrese în negocierile cu Turcia. Legat de Frontex și controlul la frontiere al Turciei, s-a ajuns la un acord inițial pentru un acord de lucru la nivel tehnic și urm- se continuă discuțiile. Frontex așteaptă acum un răspuns din partea Turciei pentru a continua dialogul. Frontex este un, un protagonist important, însă trebuie să ne stabilim prioritățile, să obținem întâi acordul și apoi să continuăm discuțiile cu Frontex, pentru că există loc de cooperare aici. Mulțumesc! Mulțumim! Ajungem la întrebarea 24. Baroneasa Latford, referitoare la politicile Uniunii Europene de combatere a terorismului și programul de extradare al CIA. Mulțumesc! Îi mulțumesc uh, Sarah Latford pentru această întrebare. După cum știți, mă interesează această problemă și am colaborat și în trecut. Este de la sine înțeles că libertatea și securitatea merg mână în mână și respectarea statului de drept uh, este baza abordării noastre pe problemele de terorism. Și trebuie să luăm măsuri împotriva terorismului respectând drepturile fundamentale. Trebuie să dăm un exemplu în acest sens. Nu e vorba doar de o cerință juridică, ci de o condiție creie, încheie pentru a ne asigura uh, legitimitatea și pentru a asigura încrederea din partea publicului. Comisia va avea în continuare o abordare ce va combina eficiența și fezabilitatea, respectând în același timp drepturile fundamentale. Practicile vindicative reprezintă o încălcare a drepturilor omului. Comisia a subliniat mereu acest lucru și statele membre trebuie să inițieze sau să continue anchete imparțiale pentru a vedea care este adevărul. Este o obligație ce decurge din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului pentru a stabili responsabilități și pentru ca victimele să poată obține compensație. Comisia a încurajat Polonia și România să desfășoare anchete legate de presupusa existență a um, unităților de detenție secrete. Și am salutat ceea ce s-a făcut în martie 2008 în acest sens. Am discutat și cu autoritățile lituaniene, salutând activitatea lor proactivă. În ceea ce privește dezbaterea referitoare la zboruri, am um, înaintat o comunicare în ianuarie 2008 și am um, inclus um, măsuri de monitorizare suplimentare pentru aeronavele civile. Și vom monitoriza situația. În 2008 am oferit informații într-un document referitor la terorism și drepturile fundamentale. E vorba de o sinteză a răspunsurilor date de statele membre în ceea ce privește dreptul uh, administrativ, penal, și lupta împotriva terorismului. Toate statele membre au răspuns la acest chestionar și acum Comisia pregătește un exercițiu de preluare, internalizare a inițiativelor acestora care, sau, care au apărut înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. nu se va face evaluarea programului de extradare al CIA, însă este clar punctul de vedere al Comisiei și vom urmări în continuare ce se întâmplă în statele membre și vom încerca să tragem anumite învățăminte în acest sens. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Latford. Mulțumesc, doamna comisar Malmström m a bucurat că am lucrat cu dumneavoastră pe aceste probleme. Ceea ce ați spus este încurajator pentru că implică un fel de consolidare în supraveghere și mecanismele, a mecanismelor pe care Comisia le va putea avea în viitor. În trecut, statele membre au participat la uh, extrădările ilegale ale CIA și a existat o lipsă a responsabilității și a supravegherii. S-a vorbit foarte mult despre drepturile omului, însă există o diferență între retorică și realitate. Încă nu am tras la răspundere pe nimeni. Nu mai există altceva uh, ce poate să fie făcut conform tratatelor pentru a ne asigura că statele membre își vor respecta obligațiile în viitor și pentru a continua cercetările. Eu aș dori să existe o uh, anchetă publică com, sub nou, noul guvern uh, din Regatul Unit pentru a afla ceea ce s-a întâmplat. Doamna comisar? Parliament. Cred că has been extremely important for putting light a fost foarte importantă pentru a uh, face lumină în problema extraderilor ilegale după cum am spus, Comisia a uh, încurajat cercetări de pline în aceste state care au fost acuzate. Uh, de asemenea, propunerea celul unic european uh, este, are rolul de a ne ajuta în monitorizare. Vom continua să cerem claritate nu există foarte multe lucruri concrete pe care le poate face Comisia Europeană, însă noi vom continua să cerem claritate și să uh, continuăm lupta împotriva terorismului. Uh, domnul Zemeche, o întrebare suplimentară. Prosić panią komisarz o informację w pewnej moim zdaniem. Domny komisar, Aș dori să mă informați cu privire la un lucru important. Lupta împotriva terorismului. Trebuie să luptăm împotriva terorismului, da, suntem cu toții de acord, dar acest, pentru a face acest lucru este nevoie să cooperăm la nivelul statelor membre. Întrebarea mea este următoarea. Constatați că există o mai mare disponibilitate de la, la nivelul statelor membre de a coopera la acest capitol sau mai degrabă există o mai mare disponibilitate de a transmite informațiile importante pentru combaterea terorismului. Există evoluții pozitive în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna comisar. Într-adevăr, da, lupta împotriva terorismului reprezintă un element extrem de important în politica Uniunii Europene. Principalele acțiuni sunt întreprinse de autoritățile naționale polițienești Uh, Uniunea Europeană nu face decât să sprijine aceste uh, acțiuni, aceste demersuri, pentru a ne asigura totodată și că drepturile fundamentale sunt respectate. Există și fonduri alocate pentru sprijinul victimelor și putem să asigurăm o cooperare ulterioară. Am impresia că la nivelul cooperării se întâmplă într-adevăr foarte multe. Uh, Desigur, între statele membre există și chestiunea sensibilă în ceea ce privește furnizarea de informații secrete, pentru că acest lucru se bazează pe încredere și nu putem să ajungem la acest nivel de încredere decât armonizând sistemele Uniunii Europene în conformitate cu statul de drept astfel încât să ajungem la o relație de, de plină încredere. Și Uniunea Europeană poate să intervină la acest capitol. Programul uh, de la Stockholm um, vine în acest sens și a existat o disponibilitate din partea statelor membre de a lupta împotriva terorismului împreună în Europeană, dar și cu terțe state. Desigur, toate aceste lucruri trebuie să, um, se, să aibă loc um, în deplină respectarea drepturilor omului. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru faptul că ați fost succintă și la obiect, mai ales uh, pe marginea acestui subiect complex. Trecem acum la întrebarea numărul 25. 26 se corectează președintele. A doamnei... Doamna Măghine, să aveți cuvântul. Mă scuzați că v-am întrerupt. Cu în noua postură de liberal ne puteți lămuri ce se va întâmpla cu întrebarea 33 din partea a treia? Aș vrea să ne spuneți, ar fi foarte util dacă ne-ar, ne spune până unde vom ajunge. Domnul președinte spune că este puțin probabil să ajungem până la întrebarea 33. Luăm acum 5 întrebări, 8 întrebări. well, apparently there's a series of combined questions, um, and Mr. Tajani will give us. Sunt întrebări care se leagă unele de altele. Domnul Tajani va da un singur răspuns și apoi uh, voi da și altor colegi posibilitatea de a pune întrebări suplimentare. Domnule Tajani, aveți cuvântul, dar vreau să vă spun că vom termina la 8 și jumătate, pentru că personalul și interpreții trebuie să apuce să mănânce ceva până la 9 când se reia discuția. Domnule Tajani, aveți cuvântul. Parlo nella nuova veste da due anni. Mulțumesc, domnule președinte. De câțiva ani analizăm aceste probleme. IMM-urile sunt și acum o prioritate pentru Comisie. Suntem convinși că trebuie să facem toate eforturile pentru a împiedica situația în care criza financiară ar deveni o criză socială care le-ar lovi în primul rând pe, ar lovi în primul rând IMM-urile și cei care depind de acestea. De la Small Business Act în 2008 am înregistrat progrese. S-au făcut propuneri legislative legate de Small Business Act, dintre care două au fost pune în aplicare regulamentul referitor la sancțiunile în cazul ajutoarelor de stat și uh, reducerea cotei de TVA. Cealaltă se referă la plățile efectuate la timp și la statutul societății europene. Cele două din urmă sunt încă analizate la Consiliu. Am avut și acte nelegislative. Studiile de impact s-au uh, făcut mereu și am analizat situația IMM-urilor, mai ales, în ceea ce privește, de pildă, întârzierile de la plăți. Există anumite cerințe de contabilitate pentru IMM-uri și statele membre au arătat voința de a pune în aplicare Small Business Act. De pildă, au inclus IMM-urile în procedurile decizionale la nivel național. IMM-urile ar trebui să profite în cadrul măsurilor de recuperare europene de posibilitatea de a lupta împotriva crizei. S-au uh, adoptat garanții pentru IMM-uri pentru un mai bun acces la finan- finanțare și s-au obținut rezultate diferite. Trebuie să continuăm activitatea pe Small Business Act la nivel național și să continuăm eforturile pe care le-am făcut până acum pentru a pune în aplicare principiile stabilite la nivel european și la nivel statal, de asemenea. Măsurile de asistare a IMM-urilor sunt incluse pe deplin în strategia 2020 și fac parte integrantă din multe programe aferente. Am analizat acest lucru când am analizat strategiile din statele membre și una dintre principalele direcții strategice invită statele membre să pună în aplicare mai multe măsuri în favoarea IMM-urilor pe baza principiilor consfințite inclusiv prin Small Business Act. Un al doilea pas ar fi integrarea acestor măsuri de către statele membre în planurile naționale. Anul acesta vom face un studiu referitor la Small Business Act pentru a vedea ce progrese s-au înregistrat și ce măsuri trebuie luate în continuare, având în vedere prioritățile strategiei 2020, printre altele. Pentru un mai bun acces la credite și la inovare, măsuri de încurajare a spiritului antreprenorial, măsuri de promovare a internaționalizării MM-urilor, mai ales cele gestionate, conduse de întreprinzători vor fi beneficiarele acestor noi inițiative. Suntem conștienți, totuși, că IMM-urile au în prezent probleme cu accesul la finanțare. Comisia a urmărit situația, colaborând mai ales cu Banca Centrală Europeană pentru a face verificări frecvente. Comisia a pus la punct un program de sprijin financiar pentru IMM-uri, permițând acestora accesul la capital. Un program cadru pentru competitivitate și inovare instrumente financiare împreună cu Fondul European pentru Investiții, promovând astfel investiții pentru capitalul de risc și pentru IMM-uri. Programul Jeremy, printre altele, oferă mai multe produse financiare pentru dezvoltarea și sprijinirea IMM-urilor în Europa. Fiind legat de microfinanțare, Există o inițiativă comună care are menirea de a ajuta IMM-urile care nu reușesc să obțină finanțare ad hoc. Accesul IMM-urilor la credite s-a ameliorat și mai mult mulțumită liniilor de credit acordate în acest scop de BCE băncilor intermediari, care trimit, transmit mai departe acești bani IMM-urilor sub formă de credite. În 2009, Banca Europeană de Investiții a oferit 13 miliarde de euro instituțiilor financiare în același scop, o creștere de, 35, de 55% față de anul anterior. Peste 75% din 21 de miliarde de euro pentru perioada 2008-2009 au ajuns la IMM-uri ca destinatar final. 70.000 de IMM-uri din Europeană au beneficiat de, de acești bani. S-a organizat acum câteva zile o conferință la nivel înalt cu băncile, gestionarii fondurilor de risc, organizată cu reprezentarea Parlamentului European. Am analizat situația de piață, am discutat despre noi strategii pentru a ameliora accesul imm la finanțare. A fost un eveniment extraordinar care ne-a oferit ocazia de a vedea ce posibilități avem de a ajuta IMM-urile în procesul de redresare și creștere economică. O măsură, o măsură decisivă a fost organizarea unui forum de discuții în form permanent care îi uh, aduce la oaltă pe protagoniști. Aceasta va fi prima etapă a unei strategii pentru un plan de acțiune care să asigure accesul la credit și capital pentru IMM-uri. În fine, profit de ocazia de a că mă aflu în fața dumneavoastră pentru a vă informa că prima săptămână a IMM-urilor va reuni 20 de IMM-uri naționale, regionale, locale, care vor uh, discuta despre toate problemele tipice. Va fi 20, din 25 mai până în 1 iunie pentru ca IMM-urile să analizeze problema spiritului întreprinzător în 2010 și vom analiza aceste lucruri pe 31 mai la o reuniune de la Madrid. Locurile de muncă din Europa depind de IMM-uri. Dacă putem sprijini IMM-urile, atunci susținem, promovăm și locurile de muncă. Trebuie să reformăm formatele industriale. Și dacă se produc schimbări, de obicei se pierd anumite locuri de muncă. Nu putem să avem mai multe locuri de muncă decât dacă sprijinim IMM-urile, coloana vertebrală a Europei. Domnul președinte spune, vom modifica procedura, având în vedere mm, răspunsul amplu al domnului uh, comisar. Începem cu întrebările suplimentare. În primul rând, doamna Haken, jumătate de minut. Mulțumesc și felicit Comisia pentru progresele înregistrate. Cu toate acestea, domnule comisar, ați menționat uh, o problemă majoră care este capitalul și Banca Europeană de Investiții. Dacă uh, se distribuie fondurile băncile irlandeze, băncilor irlandeze care trebuie să le distribuie IMM-urilor, însă multe dintre aceste fonduri nu sunt distribuite pentru că există o lipsă de coordonare între obiectivele IMM-urilor și obiectivele BI care sunt pe termen mediu și lung. Nu sunteți de acord că trebuie să fie introduse anumite măsuri pentru o rată mai mare de finanțare a IMM-urilor. Și de asemenea ați fi în favoarea unui Uh, sistem de garantare pentru întreprinderi, similar cu sistemul de Regatul Unit. Domnul Higgins. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord. Sunt pe deplin de acord cu ceea ce a spus domnul comisar, că IMM-urile sunt foarte importante, dat, dat fiind faptul că, în primul rând, creează locuri de muncă, dar și pentru că durata lor de viață este mai mare decât cea a marilor companii. Sunt pe deplin de acord și cu ceea ce a spus colega mea Harkin, și anume că marea problemă a imm este lipsa finanțării. În plus, există mult prea multă birocrație cu care se confruntă IMM-urile. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul președinte, domnul Mitchell. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să uh, le întreb pe domnul comisar dacă ne uităm la aspectele nelegate de finanțarea directă cu care se confruntă IMM-urile. De pildă, nu știu cum se întâmplă în țara dumneavoastră, dar în țara mea nu mai există manager de bănci. Dăm bani băncilor, dar băncile nu analizează istoricul clienților, nu le analizează caracterul cunoștințelor despre afaceri. Se urmează niște principii și niște automatisme. Dacă am obține un loc de muncă pentru fiecare IMM din Europa, am pune capăt crizei. Vă rog să discutați cu BCE, cu BEI și încercați să-i influențați pe cei de acolo să revenim la cei directori de bancă de demult pentru a-i ajuta pe reprezentanții IMM-urilor să-și dezvolte afacerea și să obțină profit. Mulțumim, domnule Elwood. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea clară. Credeți că IMM-urile pot să uh, dea rezultatele scontate? Trebuie să creăm un uh, mediu prin care întreprinzătorii și întreprinderile de familie să poată să supraviețuiască. Uh, acest mediu trebuie să fie încurajat și nu împiedicat cum se întâmplă acum. Domnule comisar, vă rog să fiți succint pentru că uh, Uh, vrem să terminăm la ora 8 și jumătate. Îmi pare rău, domnule Belev, însă nu vom putea ajunge la întrebarea dumneavoastră. Sintetic, condivido le osservazioni tutti gli Mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte succint. Sunt de acord cu afirmațiile deputaților. În ceea ce privește BI, e bine, Imediat după ce am preluat mandatul de comisar, m-am întâlnit cu președintele VI și l-am rugat să pună la dispoziție 30 de miliarde pentru IMM-uri, așa cum fusese prevăzut. Anunțasem deja acest lucru din timpul audierilor la Parlament. Așadar, Președintele a reacționat pozitiv la solicitarea mea și mi-a spus că după un blocaj inițial, acum poate să emită 6-7 miliarde din suma prevăzută de 30 de miliarde de euro. Ei bine, l-am rugat pe președintele BI să scurteze limite, să scurteze termenele uh, predării, termenele pune la dispoziție acestor sume. Ei bine, sistemele bancare europene sunt diferite la nivel european. Există bănci care fac uh, speculații financiare, dar există și o rețea bancară în care directorul îl cunoaște pe întreprinzător și știe dacă poate sau nu să aibă încredere în ei. Așadar, știe ce anume se întâmplă cu banii împrumutați și se preîntâmpină astfel situațiile similare cu cele din Statele Unite. Am organizat în urmă cu ceva timp un eveniment la care s-a emis o strategie bancară pentru a crea un plan de acțiune în ceea ce privește acordarea de credite. Să nu uităm că la, în mijloc, la, la mijloc este competitivitatea IMM-urilor și pentru a fi competitiv avem nevoie de inovații, dar nu putem avea inovații fără finanțare. Așadar, sarcina mea prioritară este aceea de a implica acele bănci care deseori au spus că își asumă această obligație pentru viitor. Desigur că avem vrem să dăm impulsuri și noi, cei de la comisie, pentru ca băncile să ofere serviciile financiare necesare. Așadar, Sperăm ca cel puțin o parte din aceste obiective să poată fi atinse pentru că noi suntem convinși că IMM-urile reprezintă cel mai bun instrument de a ieși din această criză și tot IMM-urile sunt cele care pot să preîntâmpine o criză socială ce poate să rezulte din prezenta criză economică. Așadar, puteți să vă bazați pe mine. Eu voi depune toate eforturile și voi epuiza toate măsurile ce ne stau la dispoziție pentru a sprijini IMM-urile, mai ales în ceea ce privește aspectele financiare. La urma urmei, obiectivul nostru este acela de a ajuta prin economia de piață IMM-urile, de a le ajuta să fie competitive astfel încât, într-adevăr, să putem să creăm acea politică socială cum este plus în tratatul de Lisabona. Mă, ne scuzați pentru că am redus durata acestei sesiuni. Restul întrebărilor vor primi un răspuns în, în scris. Ședința se suspendă acum până mâine dimineață la ora 9. Ședința se suspendă până în seara aceasta la ora 21.